thank you. Can we uh, start? We've already had a break for... Vă propun să reluăm, pentru că am făcut deja o pauză. Doamna Omenreuten, vă rog frumos să, iați, să luați locul și să încercăm să încheiem această dezbatere până la ora 9.45 de minute. Aș vrea să las oamenilor timp să intervină dar va trebui neapărat să ne încadrăm în timp până la 9.45, și dau cuvântul doamnei Omen Reuten. Vă rog, dacă puteți să ne vorbiți despre sistemele europene de pensii adecvate, viabile și sigure. Îmi cer scuze, spune doamna Omen Reuten, dar, dar a fost uh, ministrul uh, pentru probleme europene din țările de jos la noi în birou și nu am putut să plec imediat după ora 9 și o, cum mi s-a spus că domnul Ceaba, coordonatorul meu, a reușit să își prezinte expunerea mai repede. Voi trece acum la neerlandeză. Doamnă președintă, am colaborat excepțional cu raportorii din umbră. Și de la bun început am încercat să ajungem la o înțelegere, la un consens în comisia noastră. De ce? Pentru că eu cred că problemele pensiilor adecvate sunt deosebit de importante, iar Carta Verde ar trebui de la bun început să ne ofere un sistem sigur, un sistem durabil, astfel încât fiecare cetățean european să obțină o pensie adecvată, satisfăcătoare. Am încercat să lucrăm într-un spirit de transparență. De fiecare dată când s-au propus amendamente, am încercat să elaborez un text de compromis cu ajutorul raportorilor din umbră și doresc încă o dată să le mulțumesc colegilor pentru buna colaborare. Iar rezultatul acestei activități eh, se află în clipa de față în fața dumneavoastră și aș vrea să spun în legătură cu două puncte, de fapt în legătură cu trei domenii de probleme, câte ceva. În primul rând, pactul de stabilitate și creștere. Acest pact implică și problemele legate de pensii și am vrea să știm cum se va întâmpla acest lucru. Pentru că niciunul din noi nu prea înțeles uh, foarte bine cum se va opera. Săptămâna trecută ne-am adresat comisiei și am întrebat cum ar trebui să funcționeze lucrurile. Ni s-au furnizat explicații deci este clar că pactul de stabilitate și de creștere va ține seama de pensii, dar nu știm exact cum vor evolua pensiile în cadrul acestui pact. Încă există neclarități. În al doilea rând, și aceasta este opinia mea personală, și uh, cred că opinia mea personală nu diferă foarte mult, cel puțin de opinia colegilor din PPE în momentul în care avem angajamente legate de pilonul 1, acest uh, lucru va avea un impact și asupra pactului de stabilitate și de creștere. Iar uh, statele membre vor putea să facă economii pentru că mai construiesc și un al doilea pilon, pilonul 2. Bineînțeles că dacă statul trebuie să pună bani deoparte, s-ar putea ca datoriile să crească. Eu cred că economisirea banilor ar trebui să fie răsplătită. Acest lucru este important pentru noi și aici avem o problemă. La cifra 5 am încercat să găsesc lucrurile. Colegii sunt mulțumiți. În același timp însă mi-e limpede că dincolo de cifra 5, compromisul E ar trebui să mai introducem și anumite uh, propuneri noi. Probabil că și Comisia Econ ne va face propuneri. Poate că lucrurile se vor lungi puțin, dar nu se poate altfel și s-ar putea întâmpla ca acolo să, cel puțin grupul S și D să nu ne susțină punctul de vedere, ceea ce ar fi păcat, pentru că eu găsesc că asemenea completări ar fi binevenite. În ce privește pilonul 1, pilonul 2, care sunt propuse aici, punctul de plecare este că sistemele tradiționale de pensii sunt uh, finanțate din bani publici și acesta trebuie să rămână principalul pilon. Iar acest pilon se află, din păcate, sub presiune datorită îmbătrânirii populației. Numărul vârstnicilor crește și tot mai mulți vârstnici trebuie să fie finanțați de tot mai puțini oameni tineri. Iarăși, uh, limita de vârstă uh, crește foarte mult, ca atare presiunea este din ce în ce mai mare. Deci, în ce privește pilonul 2, finanțările private de către angajator și de către lucrător acest sistem funcționează în Germania, care este un sistem puțin diferit de cel din uh, alte state. Și mai există și un al treilea pilon care și din punctul meu de vedere poate fi important, dar este important doar în acele țări în care există mulți oameni înstăriți care au posibilitatea să economisească sume mari de bani. Deci acel pilon 3 este greu de aplicat în toate statele membre din Europa. Un alt subiect asupra căruia încă nu am reușit să cădem de acord, am spus de la bun început în raportul meu, populația îmbătrânește pe continentul nostru, există tot mai mulți seniori, iar așteptarea, așteptările de viață, durata medie de viață este diferită în diversele state membre ale Europei. În Bulgaria, România, vorbim de 68 de ani, în țările de jos de 79 de ani și chiar uh, uh, mai uh, s-ar putea această durată de viață să crească cu încă 5 ani în perioada următoare. Deci primul pilon trebuie să țină seama de această evoluție demografică. Aș vrea să spun tuturor colegilor mei că trebuie să ne îngrijim ca oamenii care încă nu au atins vârsta de pensionare să lucreze până la limita de vârstă. Cu alte cuvinte, angajatorii trebuie să le creeze uh, această posibilitate, să se creeze și o anume flexibilitate pentru vârstnicii care lucrează, să se țină seama de starea lor de sănătate, dar ei trebuie să atingă limita de vârstă pentru pensionare, fiind activi până atunci. Cea de-a doua prioritate Încerc să simplific puțin lucrurile. Nu poate să fie o reglementare pe plan comunitar obligatorie, pentru că, um, și doamna Merkel a spus acest lucru, nu poate fi aceeași vârstă de pensionare valabilă în întreaga Europa. Nu s-ar putea, dar trebuie să existe o anume cuplare, totuși acest lucru, uh, o îmbinare între sistemele din diversele state membre și trebuie uh, cu partenerii sociali să încercăm să găsim o soluție pentru asta. Pentru că eu găsesc că acest punct este deosebit de important și sper ca și colegii de la grupul socialist să poată fi de acord cu mine în ce privește propunerile pe care le-am făcut în text. Deci, acesta ar fi punctul S18. Acestea ar fi observațiile mele și sper, sper din toată inima că vom fi capabili să întrunim uh, majoritatea voturilor în favoarea acestui raport. Mulțumesc, dar acum Marin Hawking. Thank you, Madam Chair. Mulțumesc, doamnă președintă. În primul rând aș dori să mulțumesc doamnei raportor pentru modul în care a lucrat pe acest dosar. A făcut uh, ca sarcina noastră a raportorilor din umbră să fie mult mai simplă, mai ales că am avut și 463 de amendamente. Așadar, mulțumesc raportoarei și stafului. Câteva comentarii. În primul rând, am o întrebare în ceea ce este compromisul C. Și uh, poate aș dori să dau o scurtă explicație în ceea ce privește dezvoltarea intersectorial, de fonduri inter, intersectoriale și teritoriale pentru a spori apartenența lucrătorilor la IMM-uri și participarea acestora la sistemul de pensii. La ce ne referim exact când spunem fonduri teritoriale și cum anume vor crește aceștia afilierea lucrătorilor? Compromisul H. Aș dori să menționez faptul că pensiile și pensiile femeilor, în special, sunt foarte importante, mai ales că nu uh, sunt adecvate. Și compromisul tratează foarte bine acest subiect. În ceea ce privește cei trei piloni, există opinii diferite, însă eu tind să fiu de acord cu uh, opțiunea raportoarei, așadar voi sprijini amendamentele. Compromisul I. Prima frază solicită utilizarea de criterii pozitive în calcularea pensiilor femeilor. Aș uh, sugera să renunțăm la cuvântul pozitiv, fiindcă după aceea următoarea frază spune că în așa fel încât să se garanteze independența economică atât a femeilor cât și a bărbaților. Deci aici pozitiv devine redundant, fiindcă, iată, fraza ce urmează explică totul. Cred că criteriile pozitive nu sunt uh, binevenite aici, mai ales că ideea devine foarte clară pe parcurs. Așadar, pozitiv, aici, în opinia mea, nu mai are nicio valoare și ar putea chiar să pună probleme. În ceea ce este vârsta de pensionare, este adevărat, nu avem nevoie de armonizare, însă cred că ar uh, putea să se lege de speranța de viață calculată la nivelul statelor membre și așa mai departe. Aș dori să mă refer și la uh, amendamentele ECON și Pactul de Creștere și Stabilitate. După cum a spus doamna raportor, pensiile sunt și ele incluse, dar este dificil să aflăm în ce măsură și cum. Și astfel apare o problemă pentru statele membre. Analizând paragraful aliniatul 9, ECON, devine foarte clar faptul că se dorește ca reforma pensiilor să fie luată în calcul când se analizează procedura de deficit. Dar, mai departe, se spune că uh, regretă faptul că anumite state care au implementat reforma pensiilor au dat înapoi pentru a reduce deficitul bugetar. Acest amendament este ciudat. Eu provin dintr-o țară unde nu am avut altă soluție. Fondul de stabilitate și FMI-ul ne-au indicat faptul că trebuie să utilizăm fondurile de pensii pentru a face uh, față problemei deficitului bugetar. Apare așadar o contradicție aici. Regret faptul că avem uh, amendamentele 2, 9 și 10 în raport din cauza incertitudinii situației. Oricum, uh, grupul meu cred că va fi în măsură să le sprijine. Mulțumesc. Mulțumesc, Marianne. Thomas Mann, apoi domnul Ori. Mulțumesc, doamnă președintă. Cred că activitatea din ultimele săptămâni, iată, a fost fructoasă. Am avut foarte multe dezbateri, nu doar cu raportorii din umbră, ci și cu acei eurodeputați cărora le-a fost greu să-și retragă amendamentele pentru a ajunge la un compromis. Cred că, pe ansamblu, s-a dezbătut pe acest subiect foarte frumos, atât la Comisia noastră pentru ocupare, cât și la ECON. Ambele comisii au uh, conlucrat potrivit paragrafului 50. Și aici aș avea o întrebare către doamna raportor. Există amendamente ECON pe care nu votăm. Uh, vor fi însă și acestea luate în calcul? Este important faptul că avem amendamente de compromis care stipulează foarte clar că se acceptă diferențele la nivelul sistemelor de pensii ale statelor membre. Am avut audieri, am avut dezbateri, am organizat așadar reuniuni pentru a clarifica faptul că nu se va ajunge la un sistem uh, forțat european. Însă, dorim totuși să promovăm mobilitatea partenerii sociali vor participa, la fel cum vor participa și statele membre. Pe bună dreptate, Angela Merkel a subliniat faptul că nu avem nevoie de o vârstă uniformă europea, unitară europeană de ieșire la pensie, dar trebuie să vedem cum anume putem pune sistemele în concordanță unele cu celelalte. Este o premisă bună de plecare. Când se spune că avem nevoie de standarde minime și de, ă, de standarde minime, citez compromisul V se spune că încrederea cetățenilor va fi îmbunătățită atunci când va fi promovată mobilitatea. Se sugerează așadar uh, ca să intervine la nivelul subsidiarității statelor. Ar trebui reformulat altfel, ca o reglementare comună. În ceea ce privește standardele minime, este ușor să spui standard minim, dar este foarte dificil de implementat. Există câteva întrebări aici. Însă, pe ansamblu, cred că baza de lucru este foarte bună. Ria, aș vrea să-ți mulțumesc pentru faptul că ne-ai oferit un document pe care putem lucra. Să nu uităm că avem un raport din uh, propria inițiativă, ceea ce este Cartea Verde. Dezbaterile pe care le vom purta și amendamentele uh, ce uh, vor trebui votate vor deveni un subiect de discuție atunci când vom avea Cartea Albă de la Comisie. vedem foarte clar că interesul pentru acest subiect este mare. Au fost uh, depuse uh, peste 400 de amendamente aici, peste 250 la Econ. S-a semnalat faptul că există o problemă așadar cu sistemul de pensii. Uh, și în ciuda dificultăților cu care ne-am uh, confruntat, iată că uh, până în cele din urmă am reușit să formulăm amendamente de compromis cu care se poate fi de acord toată lumea. Să sperăm că vom avea uh, la dispoziție timpul necesar pentru a trata acest dosar. Să nu uităm că foarte multe asociații uh, sunt implicate, s-au implicat foarte mult, deci trebuie să compensăm cu cartea albă pe care o va da Comisia. Este important să uh, colucrăm așadar, este important să spunem da flexibilității și mobilității. Dar să nu uităm că trebuie să implicăm și pe partenerii sociali, care implică atât angajați cât și angajatori. Mulțumesc! Mulțumesc! Urmează domnul Ori, apoi Frederic Tilton. Mulțumesc, doamnă președintă. Doresc să continui ideile exprimate de Thomas Mann. Ne aflăm la sfârșitul primei etape a trebuit să lucrăm într-un tempo accelerat pentru a fi în măsură ca în această etapă să formulăm anumite idei, să ne aducem și noi contribuția. Nu am avut uh, împrejurări ideale în care a trebuit să activăm, dar iată că totuși am avut succes și pentru asta trebuie să-i mulțumim doamnei raportor. Au existat foarte multe propuneri, fiindcă interesul pentru acest subiect este foarte mare. Raportoarea însă a luat toate aceste propuneri și iată a formulat un text de compromis. A putut să facă acest lucru. Sigur, acest uh, text nu dă curs tuturor doleanțelor, pentru că, iată, un compromis, prin definiție, reprezintă uh, un lucru care nu poate fi acceptat cu ușurință chiar de toate părțile, dar, per ansamblu, cred că ne-am atins celul. La final vom uh, trata aceste lucruri la nivelul grupurilor politice, la nivelul comisiilor parlamentare, pentru a progresa. Cred că putem să sprijinim noi cei de la PP compromisul de asemenea, am și retras mare parte din amendamentele PPE pentru a mijloci compromisul. Doresc să mă refer și la ceea ce a spus Marianne Harkin. Nu spun că nu sunt de acord cu ceea ce stipulează Econ la punctul 9, însă diferitele sisteme de pensii uh, iată, trebuie luate în calcul. Diferențele sunt foarte mari. În Ungaria a trebuit să scădem datoria publică, dar și să o creștem totodată, fiindcă, iată, prin ceea ce a fost definit ca reformă, am văzut că s-a întâmplat uh, următorul lucru. Anual, 1,5 milioane de euro au fost preluați pur și simplu din uh, fondul de pensii, după care acești bani au ajuns la întreprinderi Așadar, am creat un sistem care nu a promovat stabilitatea. Acum acesta uh, este abolit în Ungaria. Încercăm să găsim o soluție pentru situația actuală. Reforma pensiilor trebuie înfăptuită. Acum întreprindem niște schimbări care sperăm noi ne vor ajuta să ne atingem obiectivul. După cum am spus, există sisteme diferite de pensii. Vedem uh, foarte clar că în Irlanda au fost uh, găsite anumite soluții, alte state au apelat la altele, așadar trebuie să dăm dovadă de toleranță interacțiunea unii cu ceilalți. Sigur, chestiunea pensiilor reprezintă o problemă acută, fiindcă în 10-15 ani va trebui să asigurăm venitul pentru următoarele generații. Deci trebuie să găsim soluții acum și să luăm deciziile importante acum. Mulțumesc foarte mult, doamnei raportor. Consider că vom putea sprijini acest raport și vom continua apoi dezbaterea, pe măsură ce progresăm cu acest dosar. Mulțumim. Domnul Dirden are cuvântul, spune președinta. Merci. Travail qui n'est pas évident. Vă mulțumesc. Nu a fost o muncă ușoară pe acest proiect de raport un exercițiu în care ar trebui să se țină cont de multe Uh, opinii diferite chiar în, inter- în interiorul aceluiași grup. Salut munca importantă de negociere uh, efectuată de RIA și disponibilitatea sa ca textul final să aibă o vizibilitate și o coerență globală, să țină cont de toate uh, elementele exterioare și ca raportul să influențeze munca comisarului în legătură cu starea uh, lucrurilor. Există multe progrese. Ar sublinea câteva. În primul rând, că se menționează locul pilonilor și se sublinează mai mult primul pilon ca pietre, piatra angulară, piatra de boltă a solidarității. În al doilea pilon, care reprezintă o realitate în cât diverse state ale Uniunii, credem că trebuie să consolidăm rolul său însă în concertare cu partenerii sociali, ca actori de prim rang, lucru care se traduce și în compromisul pe care vreau să-l subliniez. Al treilea pilon, care poate ar trebui să fie evocat, dar care ar trebui să fie evocat diferit, pentru că constituie baza pensiilor, după cum apare în compromis, pentru cei care dispun de mijloace, cei care dispun de mijloace financiare pot să își constituie rezerve suplimentare. Însă nu trebuie să facem ca acest lucru să fie obligatoriu. Acest lucru în legătură cu pilonii. Un alt element asupra căruia aș dori să spun câteva cuvinte, paragraful 5, care este unul dificil, un paragraf care a fost discutat de mai multe ori și compromisul în ultima formulare pe care am sub ochi mi se pare acceptabil. Totuși am un lucru de adăugat uh, în legătură cu paragraful adăugat de Comisia Econ. Nu cred că ajută Uh, lizibilitatea textului în ceea ce privește uh, distribuirea competențelor diverselor comisii. Uh, paragraful 5 la compromisul E nu câștigă în lizibilitate. În ceea ce privește portabilitatea, temă dificilă, Cred că trebuie să respectăm și caracterul specific al anumitor state. Trebuie să consolidăm caracterul transfrontalier al pieței de muncă, însă nu trebuie să periclităm ceea ce există deja în anumite state și că trebuie să căutăm cel puțin să reconciliem cele două puncte. Mai este și vârsta de pensionare. Întotdeauna am fost uh, reticent în legătură cu introducerea unei vârste legale. Trebuie să dăm prioritate unei vârste efective și să se folosească mai mult de această vârstă. Atunci când se leagă vârsta de pensionare de speranța de viață, atunci apar anumite reticențe uh, pentru statele membre reprezentate în grupul meu. Însă, felul în care lucrurile au fost formulate în compromis, de unde se elimină legătura automată legătura automată între speranța de viață și vârsta de pensionare, aici evocăm Uh, circumstanțele fiecărui stat cu un rol important acordat partenerilor sociali. Întreaga redactare care permite deschiderea unei dezbateri, pentru că nu se poate ca în unele, în unele state deja există dezbaterea în legătură cu legarea vârstei de pensionare de cea biologică. Uh, în orice caz, formularea actuală mi se pare o, un progres. În ceea ce privește conținutul compromisului, acestea au fost observațiile. După cum v-am spus, există diverse amendamente care exprimă preocupările grupurilor, însă, dacă este să ținem cont de caracterul echitabil al compromisului, eu mă întreb, eu voi aș cere grupului meu să susțină compromisul actual și să nu susțină amendamentele uh, care unele sunt bune în fond, dar care pun sub semnul întrebării compromisul sau îl periclitează. Pentru că compromisul înseamnă că nu uh, uh, ești niciodată 100% de acord nu ar trebui să susținem amendamentele care subminează compromisul. Am depus și eu amendamente în nume propriu. În orice caz, nu cred că prin amendamente trebuie să periclităm compromisul. Există însă și amendamente care nu afectează integritatea compromisului și care, pe care le putem susține. Iată ce am dorit să, spus în legătură, să spun în legătură cu starea actuală a dezbaterii. Vă mulțumesc, nu mai avem foarte mult timp, așa încât v-aș, dura, v-aș ruga să fiți succinți. Domnul Coreas. Domnul Coreas. Nu, da, o, o susțin pe raportoare. Cred că munca depusă de ea a fost foarte bună. Compromisul este unul acceptabil de majoritatea grupurilor. Subiectul este unul dificil și, cu toate acestea, raportul are un conținut. Regretăm anumite lucruri care ni se par paradoxale subsidiaritatea este menționată în fiecare moment, în mod corect, dacă statele membre pot să facă o reformă a sistemului de pensii pentru ca acestea să fie uh, durabile financiar și să prevină sărăcia la o vârstă înaintată, atunci trebuie să aibă această posibilitate. posibilitate. Există uh, același lucru în legătură cu pilonii și, de asemenea, în legătură cu vârsta de pensionare. Unul dintre compromisuri încă susține legătura între vârsta de pensionare și uh, speranța de viață, ceea ce încalcă principiul subsidiarității. Nu este foarte dificil ca pensiile să devină durabile dacă Uh, extindem sărăcia la o vârstă înaintată. Însă provocarea este să avem pensii uh, corecte. În acest sens, nu mi se pare că s-a făcut suficient pentru a ne apăra împotriva reformelor care ar periclita Uh, o pensie adecvată. Însă, în uh, general, ni se pare că raportul este unul bun și mulțumim ei pentru munca depusă. Doamna Figueiredo. Eh, muito obrigada, senhora Presidente. Eh, Mulțumesc, doamna președinte. Este clar că doamna raportor a muncit enorm pe propunerea sa. Atunci când privim bilanțul exercițiului și în totalitatea propunerilor sale, în anumite cazuri, compromisurile au îmbunătățit documentul de bază. Bineînțeles că mai există câteva puncte pe care nu le putem accepta. Mă gândesc aici la trei teme fundamentale. O prima temă este primul pilon, care este esențial, după grupul meu, pentru reforma uh, pensiilor și pentru a asigura încrederea publicului. Este foarte clar că marile probleme decurg din șomaj. Există între 20 și 40% dintre tinerii din unele state care nu lucrează și cum uh, se intenționează a se avea un sistem de pensii durabil dacă nu există locuri de muncă. De aceea, pensiile sunt strâns legate de crearea de locuri de muncă pentru tine, pentru noile generații. De aceea, ă, ne împotrivim să se prelungească vârsta de pensionare. De asemenea, nu suntem de acord să apară o legătură automată între vârsta de pensionare și, vârst, și speranța de viață. Uh, unele state s-au angajat în reforme importante. Să nu uităm că în jur de 40% dintre persoanele care sunt vizate în aceste reforme ar pierde ca urmare a acestora și nu putem accepta acest lucru. Ne împotrivim acestei linii de gândire, cel puțin în Portugalia. Și ultimul punct, pentru a combate sărăcia, este necesar să existe reforme minime care să garanteze o viață demnă pensionarilor. Din păcate însă nu este cazul. În multe state membre și inclusiv în statul meu, o mare parte din pensionari, în special femei, trăiesc într-o situație de sărăcie, pentru că un nivel minim de viață nu înseamnă o viață demnă pensia uneori este mai mică decât jumătatea pragului sărăciei sau jumătatea salariului de bază. Și există uh, pensii pentru femei în Portugalia care ajung doar la 200 de euro, în condițiile în care salariul minim este 485 de euro pe lună. În acest caz, nu cred că s-a ținut cont de datele existente și noi nu vom susține o asemenea linie de gândire. Iată observațiile mele care nu înseamnă că nu, înce- că nu acceptăm întreaga propunere. Trebuie să înțelegeți că susținem o viziune, viziune diferită pentru a lupta împotriva sărăciei, pentru a susține angajarea și pentru a avea pensii care garantează o viață demnă pentru bărbați și femei. Vă mulțumesc! Mulțumesc! Foarte pe scurt, mă alătur tuturor și mulțumesc raportoarei pentru modalitatea deschisă în care s-a dezbătut acest raport. Regret doar că nu pot pronunța numele raportoarei în mod corect. În numele grupului meu, aș spune că principiul subsidiarității ne este extrem de drag. Prevederea unor fonduri adecvate ține de prioritatea națională și este o politică la nivelul statelor membre. Acestea fiind spuse, uh, susținem compromisurile, însă există trei puncte unde nu suntem siguri de susținerea noastră. La compromisul I, mulțumesc doamnei Harkin pentru observații, pentru că dacă acestea ar fi adoptate, atunci uh, vom putea susține acest compromis compromisul J. Mă bucur că este posibil ca Uniunea Europeană să înființeze, să stabilească nivele adecvate, însă se continuă prin a se spune că criteriile la nivelul statelor membre trebuie să fie hotărâte de către Comisie și nu văd o justificare a acestui fapt niciunde. Deci nu putem susține această idee și compromisul V în, cu privire la noi indicatori. Poate aici pare că este vorba de un detaliu. Însă, în coordonare, am uh, arătat că acești indicatori nu au fost niciodată dovediți a fi neadecvați și nu există nicio un motiv obiectiv pentru a-i schimba. Deci, în acest sens, am dorit păstrarea lor. Înainte de a da din nou cuvântul doamnei Omen Reuten, câteva cuvinte în legătură cu amendament, cu compromisul Q și amendamentul 233. Atunci când am depus amendamentul 233, vorbeam despre uh, eliminarea vârstei legale de pensionare. Unii cred că vârsta de pensionare și vârsta de părăsire a uh, muncii sunt același lucru. Uh, vârsta de pensionare înseamnă momentul în care începi să uh, primești pensia și vârsta în care te retragi din câmpul muncii este vârsta la care nu mai lucrezi. Cred că amendamentul 233 merge în direcția cea bună Uh, vorbește despre deschiderea dezbaterii. Eu pot să susțin compromisul Q. Câteva puncte de care trebuie să fiți conștienți. Mulți probabil știți că, la, că amendamentele Econ au fost acceptate fără vot, conform regulii 50, pentru că este o comisie asociată. Deci nu votăm asupra amendamentelor Econ. Știu cu toate că unii dintre dumneavoastră le-au menționat. Mai avem până la 11 jumătate termen uh, să reacționăm în legătură cu lista de vot. Și dau acum uh, cuvântul doamn, doamnei uh, Omen Reuten, pentru că după aceea discutăm raportul Coferati. Înainte de toate, aș dori să mulțumesc Ceea ce am dorit eu, ceea ce am urmărit, am vrut să introduc ideea de flexibilitate în ce privește vârsta de pensionare. Și există mulți uh, parlamentari tineri din Parlamentul uh, Țărilor de Jos care uh, pledează și pentru această flexibilitate. Bine, uh, noi trebuie să avem această dezbatere în Europa. Și acum voi trece la neerlandeză. Vreau să spun în legătură cu opinia doamnei Gerling, care afirmă că nu dorește ca Europa, pe plan comunitar, să stabilească uh, ceea ce înseamnă o pensie anecvată. Ei bine, opinia mea este că partenerii sociali, asociațiile pensionarilor, casele de asigurare um, pentru pensii trebuie să colaboreze. Sigur, pe plan european, trebuie să uh, nu fie un, stabilit un nivel european obligatoriu, dar statele membre trebuie totuși să decidă ceea ce înseamnă o pensie adecvată. Iar pilonul 1 trebuie să uh, prevadă fonduri suficiente pentru a acorda pensii adecvate în fiecare stat membru. Și din acest punct de vedere, sunt de acord cu dumneavoastră, sunt dispusă să analizez toate uh, propunerile de amendament din acest punct de vedere. Doamna Figueredo, mi-am notat uh, doleanțele exprimate, dar nu știu cum vom reuși să găsim soluții pentru ca pretutindeni să poată fi plătite pensii adecvate. Spuneam și eu, ca și dumneavoastră, pilonul 1 este foarte important, dar avem tot mai puțini oameni activi tineri care finanțează pilonul 1 și tot mai mulți oameni vârstnici care trebuie să beneficieze de pensii. Iarăși, vârsta tinerilor când ajung eh, pe piața muncii este tot mai crescută. Deci, într-un fel, este o piramidă răsturnată. Ceea ce propuneți dumneavoastră nu face decât să agraveze lucrurile. Tocmai ă, de aceea nu găsesc că e bine că nu realizați care este realitatea și că ă, doriți să impuneți un compromis care vă, să vă susțină punctul dumneavoastră. Pe noi toți ne preocupă viitorul pensionarilor. Doamna Cornelisen de ce nu mizăm pe subsidiaritate? Statele membre au această posibilitate de a se baza pe subsidiaritate, dar în ce privește vârsta de pensionare, spun din nou, partenerii sociali trebuie să discute, să analizeze dacă este posibilă ridicarea vârstei de pensionare în toate statele membre, uh, Probabil că și în Bulgaria vârsta de pensionare va fi stabilită la 65 de ani, dar uh, așteptarea de viață este de 68 de ani, speranța de viață. Deci vă dați seama că dacă ar crește și mai mult vârsta de pensionare, oamenii nu ar mai ajunge să se pensioneze. Deci eu sunt dispusă să colaborez cu dumneavoastră, dar uh, ce găsesc eu ca fiind foarte trist este că nu există garanții sociale. Dacă cineva în comisia aceasta speră să se poată crea garanții sociale, atunci eu sunt aceea. Bineînțeles că dezbaterea privind situația seniorilor este dificilă. Tocmai de aceea am încercat chiar să risc prin propunerile mele, astfel încât și liberalii și celelalte grupuri politice să ne susțină. Dacă nu acceptăm formula de compromis la care s-a ajuns, atunci vom avea cu toții o problemă, iar eu aș vrea să evităm să avem probleme. De aceea eu am încercat să vin în întâmpinarea dumneavoastră cât s-a putut. Din nou, despre speranța de viață am vorbit. În legătură cu pilonul 1, de fapt este bine că am uh, avut o propunere de text concisă și că am putut să discutăm atât de mult pentru ca în felul acesta să putem îmbunătăți textul. Cifra 5. O problemă pe care a semnalat-o Ceaba. Statele membre trebuie să fie răsplătite acele state care într-adevăr întreprind ceva toate demersurile care se fac pentru ca pensiile să rămână și pe viitor durabile, plătibile. Asta ne dorim cu toții. Care este problema? E bine, problema este că el spune, da, în pactul de stabilitate și de creștere nu are rost să mai discutăm despre acest subiect. Comisia Econ însă afirmă că este necesar. Și, doamnă președintă, trebuie să vă spun, dacă citesc 2, 9 și 10, atunci am o problemă, pentru că, într-un fel, lucrurile sunt redundante, iar noi nu am uh, obișnuit să operăm în această comisie cu asemenea redundanțe. Deci, în ce mă privește, punctul 5 ar fi arhi suficient. Dar poate că va trebui să mai discutăm o dată cu uh, cei din Econ să aflăm exact ce urmăresc ei. Pentru că vreau să spun că ei nu mi se par a fi foarte coerenți. Revenind la Ceaba, el are dreptate când spune că nu uh, am avut pilonul 2. Cred că, într-adevăr, există mai multe state membre care nu au introdus și pensiile tip pilonul 2. Acum avem Fondul Monetar Internațional, Comisia Europeană, care sugerează statelor membre să creeze și asemenea rezerve pentru pensii conform uh, pilonului 2. De, există și state care din bani publici au încercat să financeze uh, pilonul 2. Dar acest pilon 2 în cazul acesta nu mai este unul natural, ci este un fel de hibrid între pilonul A și pilonul B. Și ce a făcut Ungaria? Dumneavoastră știți, Ungaria practic a confiscat, a naționalizat banii care intrau în pilonul 2. Ei bine, ă, practic ne-a mai lăsat decât posibilitatea ca timp de un an să mai beneficiezi de aceste fonduri. Deci este o problemă și ca atare trebuie să găsim o soluție, o rezolvare. Foarte pe scurt, Marian Harkin în ce privește propoziția pe care o semnalez, eh, eu am, m-am luptat să o formulez. Eh, dacă cineva are propuneri mai bune, eh, sunt dispusă să le analizez, inclusiv în ce privește cooperarea cu Econ. Și o ultimă observație. Noi ne-am dorit să uh, propunem un mare fond orizontal de pensii, dar în ce privește uh, IMM-urile, uh, diferențele pot să fie prea mari și trebuie să ținem seama și de alte aspecte și eventual de organizări teritoriale, iar dacă formularea în engleză nu este foarte fericită, aștept din nou propuneri pentru o rezolvare mai bună. Doamna președintă, mulțumesc foarte mult pentru sprijin și propun să ne mai întâlnim o dată pentru a încerca să găsim o formulă mai coerentă, inclusiv de armonizare cu ECON. Bun, în cazul acesta putem trece direct la raportul domnului uh, Coferati, situația actuală și sinergiile viitoare pentru eficacitate sporită între FEDER și alte fonduri structurale și dau cuvântul raportorului. Mulțumesc, doamnă președintă. Înainte de toate, vreau să mulțumesc raportorilor din umbră și colegilor care au înaintat amendamente. Mulțumesc tuturor pentru faptul că au încercat să găsească soluții de compromis cât mai eficiente. Și cred că activitatea pe care am desfășurat-o în comun poate să ducă la o, soluții de consens fericite. Dumneavoastră cunoașteți acest conținut, am mai avut ocazii și în trecut să discutăm despre el. Este vorba despre adaptarea fondurilor structurale, o mai mare vizibilitate a acestor fonduri structurale și Ehm, o punere de acord cu regulamentele specifice și cu obiectivele pe care ni le propunem și ne dorim în felul acesta și să stimulăm o dezbatere care să eficientizeze pe viitor utilizarea acestor fonduri. Propunerile de compromis pe care le-am găsit confirmă demersurile noastre de până acum. Punctul care încă uh, mai creează discuții, dar care nu pune abordarea generală sub semnul întrebării, este problema legată de viitorul FEDER. Pentru că, pe de o parte, există ipoteza care a fost propusă și în formula de compromis să rugăm Comisia să majoreze fondurile pentru uh, acest fond social în perioada următoare și, pe de altă parte, această majorare nu uh, este privită ca fiind fezabilă, ca fiind realizabilă. Cu alte cuvinte, pare uh, a se afla în contradicție cu celelalte tipuri de fonduri. Deci, acesta ar fi uh, bilanțul discuțiilor pe care le-am purtat până acum. Dacă ne dorim o creștere până în anul 2020, plecând de la ideea că uh, trebuie să îmbunătățim ocuparea forței de muncă și calitatea locurilor de muncă, atunci nu cred că uh, ar fi nefericită ideea de majorare a fondurilor sociale. Deci mie mi se pare că lucrurile nu sunt nerealiste în situația actuală. Deci eu cred că trebuie să facem propunerea comisiei uh, competente de fond să ne prezinte comisia un text care să țină seama de această propunere. Deci, tocmai chestiunea ocupării forței de muncă ar trebui să fie analizată sub toate aspectele. Mulțumesc încă o dată raportorilor din umbră pentru activitatea desfășurată și cred că ceea ce am făcut noi aici a, a fost într-adevăr eficient și noi vom avea posibilitatea și pe viitor să uh, ajungem la un consens în dezbaterile noastre pe această temă. Deci, noi putem să ne bucurăm de ceea ce am realizat până acum. Mulțumesc. Nadia Hirsch are cuvântul. Mulțumesc, doamnă președintă. Și eu doresc să-l felicit pe raportor pentru activitate și pentru cooperare. Avem un compromis bun în urma cooperării. Un compromis care a putut cuprinde multe amendamente și care ne arată că suntem pe calea cea bună. Iată, putem, dorim să creăm o structură pentru fondurile structurale europene, ținând cont de politica de coeziune și de uh, păstrarea unei marje de flexibilitate. Este important că s-a menționat faptul că trebuie să facem uh, posibil, posibil ca asociațiile, întreprinderile care doresc să acceseze fonduri structurale să fie în măsură să o facă, să nu întâmpine dificultăți. Tocmai de aceea mă bucură faptul că am făcut acest pas în direcția potrivită. Un pas care, iată, îi ajută pe cei din teritoriu să, uh, să funcționeze în rând cu Europa. Mulțumesc, spune președinta, domnul Deutsch are cuvântul. Lehetőséget, tisztelt elnök asszony, kedves kollég. Mulțumesc, doamna președintă. Dragi colegi, îi sunt extrem de recunoscător domnului raportor și vreau să-i mulțumesc pentru amendamentele de compromis pentru care, iată, s-a implicat. Sunt de acord cu ceea ce a spus doamna Hirsch și anume că avem un raport extrem de important. Sunt convins că avem acum un pachet de compromis uh, pe care putem să-l sprijinim în această după-amiază. Consider că amendamentele de compromis cuprind soluții și propuneri foarte bune. Doresc însă să adaug un lucru la cele spuse de domnul Coferati. Consider că astăzi grupurile politice pot să se mai gândească puțin, de exemplu la compromisul F. În acest compromis este vorba despre Fondul Social European. Mai precis, este vorba despre faptul că fondurile, mijloacele pentru acesta trebuie să fie crescute. Însă, în opinia mea, apar două probleme. Pe de o parte, apare o chestiune formală. Nu discutăm despre conținutul compromisului, ci despre forma acestuia. Dacă vrem să construim pe strategia Europa 2020, dacă vrem să tragem învățămintele din criza actuală, atunci trebuie să recunoaștem faptul că trebuie să creăm locuri de muncă. Aceasta este sarcina noastră cea mai importantă. Putem soluționa problemele și depăși criza doar atunci când scade rata șomajului și când creăm locuri de muncă. Acest obiectiv însă nu poate fi atins exclusiv prin Fondul Social European, pentru că acest instrument nu este unicul care poate servi acestui scop. Consider așadar că ar fi mai bine să sugerăm aici uh, că trebuie uh, sporite mijloacele tuturor instrumentelor de fondurilor de coeziune, fonduri care, iată, trebuie utilizate la crearea de locuri de muncă. În al doilea rând, discutăm despre măsuri, măsuri de formare profesională care trebuie finanțate din Fondul Social European. Trebuie să vedem dacă aceste măsuri sunt într-adevăr eficiente. Și în același spirit trebuie să vedem dacă într-adevăr apelăm la instrumentele care ne ajută să ne atingem obiectivul. Cred că pe parcursul acestei zile, grupurile politice vor putea să mai analizeze puțin acest aspect. Mulțumesc, spune președinta Silvio Costas. Doamna Costas. Mulțumesc, doamnă președintă. Sunt de acord cu abordarea domnului Coferati. Avem un subiect extrem de important. trebuie să abordăm acest subiect la comisie, astfel încât să fim pregătiți pentru, noua, pentru etapa ce urmează. Însă, iată, aș dori să mă refer la câteva aspecte generale. În primul rând, discutăm despre criza economică și financiară din statele membre. Un rezultat al acesteia este faptul că foarte multe programe la nivel local și regional nu au mai fost implementate. Aceste programe există, însă nu pot fi implementate deoarece statele membre responsabile de implementare nu mai dispun de fondurile necesare. Așadar, în această situație nu este asigurată cofinanțarea și nu reprezintă oricum o soluție. Poate că ar trebui ca Comisia noastră pentru ocupare să organizeze o audiere, poate împreună cu Regio, pentru a înțelege exact care este situația la ora actuală. În 2013 va fi încheiată perioada de programare și trebuie să vedem cum anume a arătat fluxul de mijloace și implementarea uh, fondurilor structurale. Încă un aspect pe care doresc să-l menționez este cel referitor la faptul că s-a spus că Fondul Social European poate fi utilizat pentru chestiuni urgente din uh, domeniul ocupării. De exemplu, poate fi utilizat pentru a crea mecanisme uh, tampon pentru cei care au rămas uh, fără un loc de muncă, pentru a-i sprijini. Însă, persistă un pericol în cazul în care se acționează astfel. Este... Putem să înțelegem de ce anume am putea utiliza acest mecanism astfel, dar trebuie să utilizăm și mijloace de formare profesională, de reprofilare, având în vedere ceea ce a cauzat criza economică. Au apărut probleme și în ceea ce a privit uh, administrarea Fondului uh, Social European și uh, Uh, implicarea acestuia. Trebuie să dăm curs și acestui subiect, fiindcă după acest raport, poate împreună cu Regio, o să putem face ceva pe acest dosar. Mulțumesc, spune președinta. Dau cuvântul domnului Coferati pentru concluzii. Mulțumesc, doamnă președinte, o să fiu foarte succint. Da, vom avea votul în această după-amiază și poate până atunci vom putea utiliza timpul în așa fel încât să consolidăm consensul și compromisul. Discutăm despre raportul în ansamblul său și uh, amendamentele de compromis. În ceea ce privește chestiunea finanțării, nu cred că sporirea Fondului Social European va fi în detrimentul celorlalte fonduri. Cred că ar fi o greșeală principială. Fondurile structurale, cu toatele, trebuie consolidate și mărite. Bine că în acest caz se acordă o atenție specială Fondului Social European, se datorează faptului că acesta abordează mult mai îndeaproape chestiunile de ocupare. Înțeleg îngrijorările colegilor mei de la PP, însă țin să îi liniștesc. Dacă va fi nevoie să reformulăm acest amendament de compromis pentru a fi mai preciși în exprimare, atunci o vom face. Însă nu ne-am uh, gând, nu am plecat de la premisa că uh, sporirea Fondului Social European va veni în detrimentul altor fonduri. în anumite state nu există doar problema cofinanțării, după cum a spunea doamna Costa. Nu, există probleme și cu utilizarea Fondului Social European, pentru că acesta, iată, nu este utilizat pentru obiectivele primordiale pentru care a fost uh, gândit, ci pentru altele. În ceea ce legătura cu domeniul educațional, uh, Sigur, dacă cineva își pierde locul de muncă, este foarte important ca acea persoană să reușească să revină pe piața muncii prin reconversie profesională. Dar uh, nu trebuie ca la rubrica pentru educație din cadrul Fondului Social European să se ascundă, de fapt, alte cheltuieli. Și nu trebuie ca astfel să alimentăm rata șomajului. Această situație este așadar inacceptabilă. Acțiunile de acest gen ar trebui combătute din start. Trebuie însă ca în regulamentul privind Fondul Social European să avem uh, o formulare strictă în acest sens. În momentul în care discutăm despre acest regulament, trebuie să nu uităm acest aspect. Pentru că, iată, formulările pot fi interpretate foarte diferit și este important să fim atenți la acestea. Mulțumesc, spune președinte, mulțumim domnule Coferati, votul este prevăzut pentru această după amiază. Trecem la următorul punct de pe ordinea de zi. Este vorba despre anul european al îmbătrânirii active. Martin Kastler este raportor. Îi dăm cuvântul. Stimată doamnă președintă, dragi colege, dragi colegi, Comisia a propus ca anul 2012 să fie anul european al îmbătrânirii active. Obiectivul este acela de a sensibiliza opinia publică pe acest, asupra acestui subiect sensibil și important în opinia mea. Bătrânirea activă este importantă pentru, iată, ca, pentru ca în rândul vârstnicilor ocuparea să fie uh, mai bună, implicarea la nivel social să fie mai bună. Anul acesta, 2012, trebuie așadar să sensibilizeze opinia publică față de vârstnici uh, și să mizeze pe potențialul generației 55+. Plus. În calitate de raportor, salut acest an al îmbătrânirii active. S-au purtat multe discuții aici la noi, dragi colegi. Este vorba despre discuții uh, de genul cum anume putem să implicăm uh, generațiile, să, cum anume putem să le facem să colaboreze mult mai bine. Poate că pe lângă generația de argint, putem să implicăm, vizată de anul îmbătrânirii, putem să implicăm și generația tânără, astfel încât să creăm o, punctă, o punte de legătură, să creăm solidaritate între generații. Despre ce este vorba când discutăm despre îmbătrânire activă? Este o chestiune importantă atât pentru angajați cât și pentru angajatori. Este un subiect care trebuie tratat unitar și între generații. De aceea, uh, când vine vorba despre propunerea comisiei, uh, mi se pare că politica ce ține de ocupare este puțin supraestimată, pentru că nu poate să fie singurul nostru obiectiv. În opinia mea, Uh, trebuie să avem o abordare holistică, trebuie să avem o perspectivă socială a creării de legături între generații în 2012. Iată, inevitabil, în opinia mea, trebuie să recunoaștem uh, importanța celor care se implică pe piața muncii din punct de vedere voluntar după anumită vârstă, celor care uh, iată, în rândul familiei îmbătrânesc activ și celor care, iată, suferă de dizabilități. Voi trata și uh, acest subiect, fiindcă mi se pare că și această nișă este importantă. De asemenea, aș sugera să avem această abordare holistică din titlu aș uh, sugera includerea și cult, uh, includerea sintagmei de cultură pentru îmbătrânire activă, pentru că, iată, se mizează pe implicare socială, pe învățarea pe tot parcursul vieții, pe demnitatea uma, uh, umană și pe solidaritatea între generații. Toate aceste principii trebuie incluse. Încă un aspect care trebuie să ne fie tuturor foarte clar și care va fi discutat atât la comisia noastră cât și la celelalte comisii, uh, este acela că avem nevoie de buget pentru anul îmbătrânirii active. Putem să avem o linie bugetară în acest sens. Uh, în raportul meu sugerez 6 milioane de euro. Comisia Regii, în avizul care ne-a parvenit, a solicitat 8 milioane de euro. Consider că ar trebui să avem uh, o bugetare stabilită din capul locului. Trebuie să avem o abordare constructivă la nivel uh, interinstituțional și Comisia, Consiliul, Parlamentul să fixeze o linie bugetară. Sper să pot dezbate acest subiect repede, repejor cu toți colegii mei, astfel încât să ne mișcăm foarte repede, fiindcă, iată, în 11 luni vine anul îmbătrânirii active și este un an în care dorim să sensibilizăm populația față de acest subiect, ceea ce înseamnă că trebuie să începem să ne mișcăm. Un ultim aspect pe care doresc să-l menționez astăzi se referă la principiul subsidiarității. Acesta este recunoscut ca atare în uh, propunerea comisiei, uh, dar și în raportul meu. Este un an al sensibilizării opiniei publice, nu este un nou act de legiferare. Și poate că astfel ne va veni mult mai ușor să votăm pentru acest an. Iată, aștept cu nerăbdare formarea unei opinii la comisia noastră. Am purtat deja discuții pe acest subiect cu comisia. Doresc să mulțumesc pentru buna cooperare, doresc să mulțumesc uh, secretariatului. Uh, propun uh, să trecem repede la negocieri împreună cu raportorii din umbră, astfel încât anul 2012 să fie declarat anul european al îmbătrânirii active un an care să creeze o cultură pentru îmbătrânirea activă. Sunt deschis oricăror discuții. Vă mulțumesc pentru atenție. Mulțumesc. Uh, dau cuvântul președinției maghiare, doamna Șanta. Köszönöm szépen, elnök asszony! Jó napot kívánok mindenkinek! Az elnök... Mulțumesc tuturor! hogy a tanács az elsődleges... Aș vrea să vă spun că ne-am format deja o opinie despre raportul acesta și președinția maghiară s-a bucurat că anul trecut Comisia a propus ca anul 2012 să devină anul european pentru îmbătrânire activă. Consiliul pe 6 decembrie 2010 și-a format deja o opinie generală despre acest text și aș dori să spun că și-a stabilit ca obiectiv ca această propunere să fie adoptată încă în prima lectură împreună cu Parlamentul. Dați-mi voie ca numele Consiliului să vă informez că vom coopera cu plăcere împreună cu domnul Kastler pentru a ne atinge împreună obiectivul. Consiliul a inițiat deja o primă discuție pe marginea acestui raport. Suntem de părere că raportul furnizează o bună bază de discuție pentru acest domeniu. Există una sau două chestiuni încă deschise asupra cărora trebuie să ne punem de acord, dar noi considerăm că vom putea ajunge la un consens cu Parlamentul. În primul rând, avem probleme legate de titlu și de buget. Aș dori să vă atrag atenția asupra faptului că la nivelul Consiliului există dorința să se ajungă cât mai repede la un punct de vedere comun între Comisie, Parlament și Consiliu, pentru ca statele membre să poată să declanșeze pregătirile pentru, pregăti, pentru acest an 2012. Mulțumesc foarte mult, iar acum o intervenție din partea Comisiei. Thank you, Chair, and, uh, thank you. Mulțumesc, doamnă președinte, mulțumim și raportoarei pentru susținerea pe care am primit-o pentru propunerea în legătură cu anul european al îmbătrânirii active. Ceea ce este important pentru comisie este ca propunerea să fie susținută rapid pentru a ne pregăti pentru acest an și pentru a ne asigura că vom avea un succes. Temerea noastră este că ar putea să apară un blocaj între Consiliu și Parlament în legătură cu bugetul. Bugetul ar putea să fie problema majoră. Sunt de acord că trebuie să arătăm angajamentul Uniunii Europene și în termeni financiari. După cum am mai spus în fața acestei comisii, avem resurse, în special din, par, din bugetul pe 2011. Este un buget critic pentru că angajamentele pentru 2011 vor da rezultate în timpul anului european. Fonduri suplimentare din bugetul pe 2012 poate nu vor influența prea mult situația. Ceea ce este important este ca fondurile să ajungă la beneficiari și să susțină inițiativele specifice. Dacă ținem cont de dorința Parlamentului de a arăta că resursele sunt disponibile pentru anul european, ar putea fi. Uh, uh, poate ar, ar, nu ar trebui să avem un nou articol care să ceară un buget specific, ci un considerent care menționează ceea ce a rezervat deja Comisia pentru anul european al împătrânirii active avem în jur de 4 milioane de euro disponibili dintr-o linie bugetară deja existentă, sumă pe care am cerut sumă care am cerut să fie majorată pentru 2011. Nu este o sumă foarte îndepărtată de propunerea inițială a raportorului, cu toate că uh, nu, este, nu se ridică la înălțimea așteptărilor. Putem face o propunere de redactare a acestui uh, considerent, care ar putea să elimine blocajul între Comisie și Parlament. Vă mulțumesc, uh, domnul Iorio Casim. Mulțumesc, uh, doamnă președinte, uh, președinție maghiară, Comisiei Europeană, stimați colegi, încep prin a o felicita prin a felicita pe raportor, însă, între, însă în același timp aș dori să vă împărtășesc câteva observații din partea ALDE. Propunerea inițială uh, era bazată prea mult pe prelungirea activității economice la o vârstă înaintată. Noi vedem îmbătrânirea ca mai mult decât prelungirea unei activități economice. Eh, susținem viața de familie, rolul eh, vârstnicilor în educarea eh, nepoților este un lucru care trebuie să fie menționat și al de susține o asemenea adăugire. În același timp, considerăm că activitățile sociale care se încadrează în viața de familie și, de asemenea, un venit corespunzător reprezintă elemente importante ale îmbătrânirii active. Uh, o viață culturală, voluntariat, sport, educație, de exemplu, așa numitele universități ale celei de-a treia vârste, pentru ca vârstnicii să contribuie la să contribuie la activitățile societății direct și indirect. Vârstnicii au aptitudini, însă trebuie să rămână sănătoși, independenți și activi din punct de vedere social. Mesajul principal al anului îmbătrânirii active trebuie să fie că populația uh, care este deseori denumită nejustificat ca o povară pentru societate, trebuie să continue eh, să eh, existe într-o formă bună a sănătății și integrării. Trebuie să avem, să nu vorbim neapărat de persoane îmbătrânite în, în vârstă, ci de cetățeni activi. Trebuie să ne asigurăm că aceste persoane își mențin legăturile sociale și un standard de viață. Vorbim despre incluziunea socială și uh, în societate se uh, integrează mai bine persoanele active. Și ultimul punct, uh, obiectivul clar al anului 2012 va fi discutat după ce voi vom discuta acest lucru, însă nu putem Uh, nu putem susține propunerea raportorului pentru că acest titlu este prea lung, pur și simplu. Mulțumim. Domnul Șapernau, urmat de Silvia Costa. Vă mulțumesc. În primul rând, aș dori să mulțumesc uh, raportorului, domnul Kassler. Uh, este un raport bun care reprezintă o bază bună pentru discuțiile ulterioare și susțin acest raport. Pun însă accentul pe unele aspecte. Nu trebuie să uităm că îmbătrânirea nu se referă doar la bătrâni, ci la întreaga societate. Pentru noi toți îmbătrânirea va fi mai dificilă în viitor. Trebuie să susținem și incluziunea generației mai în vârstă pe piața muncii. Nu trebuie să-i obligăm, însă trebuie să facem tot ce putem pentru ca angajarea lor să poată să fie posibilă și lucrativă. Nu vreau să simplificăm prea mult lucrurile, însă dacă lucrezi trebuie să fii plătit. Și trebuie să ne concentrăm pe flexibilitatea pe piața muncii, pe term- cum ar fi contracte pe termen scurt sau cu timp parțial, pentru ca fiecare să poată alege forma de muncă ce îi convine. Există și primeștia de excludere datorită lipsei de informații. Noi trebuie să uh, asigurăm tehnologii de sau să dăm acces Uh, vârstnicilor la tehnologiile de uh, informare și comunicare. Tehnologii care poate iar exclu- fără de care ar fi excluși din societate. Mă preocupă de asemenea legătura dintre anul îmbătrânirii active și alte programe care sunt în curs în Uniunea Europeană și alte state membre. Acest aspect al îmbătrânirii, care uh, are un impact major asupra vieților noastre, trebuie să fie întotdeauna însoțit de dialogul intergenerațional în toate activitățile comunitare. Trebuie să promovăm sănătatea și accesul la îngrijirile de sănătate, pentru că acestea sunt uh, o precondiție esențială pentru o îmbătrânire demnă și trebuie să înțelegem că nu putem să fim independenți până la sfârșitul vieții noastre, ceea ce înseamnă că uh, trebuie să încurajăm și uh, crearea de servicii sociale. Vă mulțumesc, uh, doamna Costa. Da, aș dori să mulțumesc raportorului susțin foarte multe din obiectivele sale. Și eu consider că titlul ar fi mai eficient dacă ar fi mai scund, scurt uh, îmbătrânirea activă și solidaritatea intergenerațională, de exemplu. Susțin și ceea ce au spus antevorbitorii mei, în mod clar este important să Încercăm să să includem persoanele active pe piața muncii în sensul în care persoanele își doresc acest lucru, însă trebuie să implicăm și generațiile mai tinere. Vrem ca persoanele în vârstă să nu fie excluse din societate în mod prematur. am dori o abordare totală care să meargă de la sănătate până la aspecte care țin de prevenire apariției anumitor probleme. Trebuie să încercăm să împiedicăm și uh, sărăcia. Există aspectul voluntariatului, suntem în anul european al voluntariatului și este important să recunoaștem și rolul pe care îl pot juca cei vârș, vârstnici, dată fiind experiența lor. În ceea ce privește profesionalizarea sectorului voluntariatului. Persoanele în vârstă pot să formeze pot să putem înființa programe ce pot fi încurajate la nivel local și regional. Sper că acest an va putea fi inclus și în școli și în, în instituțiile educaționale, pentru că este important ca tinerii, elevii să se implice și ei. De exemplu, tinerii pot să le arate vârstnicilor cum se folosește calculatorul. De asemenea, mi se pare important ca în avizul pe care îl vom, pe care îl vom adopta să încurajăm ca ONG-urile să fie implicate ca ONG-urile să nu izoleze grupurile generaționale. Vă mulțumesc. Domnule Karsovski. domnule Kostovski, vă mulțumesc atunci când uh, analizăm textul pregătit de către comisie și cel pregătit de colegul Kastler, voi face câteva comentarii referitoare la aliniatul 12. Aici se vorbește despre uh, inovare și despre implicarea pe piața muncii. Bineînțeles că inovarea și noile tehnologii pot să fie utile, pot să prevină probleme de sănătate, Ceea ce este important aici este dezvoltarea calificărilor pe de-a lungul, de lungul carierei. De asemenea, putem pune accentul pe transferul de cunoaștere și experiență, aptitudini sociale, pentru că cei în vârstă pot să își transmită capacitățile și aptitudinile generației tinere. S-a vorbit despre anul european al voluntariatului. Poate anul viitor vom putea continua câteva teme ale anului curent. Activități, ale vârstnicilor în domeniul voluntariatului. Există o serie de acțiuni ce pot fi întreprinse la nivel regional și local. De asemenea, ONG-urile pot să se implice și din acest motiv susțin uh, propunerea ca 2012 să fie anul european al îmbătrânirii active. Doamna Harkin, în primul rând, mulțumesc raportorului pentru munca sa. Există acolo câteva idei foarte bune. Doar câteva comentarii. Cât antevorbitorii mei au vorbit despre legătura între anii precedenți și anul uh, european al voluntariatului. S-a vorbit despre voluntariatul intergenerațional și Anul îmbătrânirii active, uh, de asemenea, este un, unul foarte important. Ar trebui să facem o legătură între aceste activități. O modalitate prin care putem asigura continuitatea este ca uh, persoanele în vârstă, ONG-urile, să se implice în acest an. Avem Uh, o rețea de 33 de ONG-uri care lucrează cu Comisia și Parlamentul pentru a asigura ca anul voluntariatului să fie unul de succes. Uh, este așadar important să uh, ascultăm inițiativele cetățenilor. De asemenea, susțin inițiativele Comisiei Regii care solicită implicarea actorilor locali și regionali și coordonarea activităților. În ceea ce privește pensiile care reapar și în acest raport la amendamentul 14, raportorul menționează cei trei piloni. După ce am purtat uh, discuția de azi dimineață, poate că nu va exista un acord total cu privire la amendamentul 14, așa încât voi depune un amendament în acest sens. Vă mulțumesc înainte de a-i da cuvântul raportorului din nou câteva remarci. Este foarte important să includem pe cei vârstnici pentru că uh, este mult mai important decât să vorbești despre acest lucru. La amendamentul 16, atunci când vorbiți despre rezultatele pozitive, după ce au spus Marian Harkin și alte persoane, mă preocupă acești ani europeni care conțin, implică conferințe și spun, în reuniuni spunem cât de minunate sunt, sunt inițiativele noastre, însă uităm de rezultate. De aceea mi se pare interesant și important să uh, vorbim mai clar despre obiective. Pe mine mă preocupă faptul că discrimin- eh, directiva cu privire la discriminare și accesul la serviciile, la bunuri și servicii ar trebui să fie deblocate de către Consiliu. Știm că această directivă orizontală a fost blocată în Consiliu deja de ceva vreme. Poate un rezultat pozitiv ar fi deblocarea directivei respective de către diverse state membre. Mi se pare un raport inițial extrem de bun, însă trebuie să ne asigurăm că, se, că vor fi implicate ONG-urile și că rezultatele pozitive vor exista într-adevăr. Pentru ca la sfârșitul anului să putem spune că am avut un anumit rezultat. Vă dau acum cuvântul pentru remarcile finale. Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte, mulțumesc, stimate colegi, stimați colegi, pentru aprecierile voastre, pentru sprijinul vostru, pentru dorințele formulate. Cred că nu are rost să mă refer la fiecare intervenție în parte, de altfel o parte dintre colegi au și părăsit sala, dar aș putea totuși să încerc să fac o sinteză. Mă bucur că suntem de acord că acest titlu 2012, îmbătrânirea activă, este prea scurt pentru că, de fapt, ă, ne dorim o abordare mai amplă. Și am înțeles că aceasta este opinia tuturor reprezentanților grupurilor politice. Noi am dori ă, să apelăm la solidaritatea generațiilor, să nu ne referim doar la generația seniorilor. Probabil că vom mai avea o întâlnire cu raportorii din umbră pentru a găsi o formulă de compromis. De ce am lungit eu titlul? Putem, în definitiv, să îl tratăm și ca un subtitlu. De fapt, am vrut să exprim ideea că la o vârstă înaintate poți să mai beneficia de un trai demn și că această demnitate o poate asigura societatea, iar experiența pe care ai dobândit-o în viața profesională va trebui să fie valorificată în vreun fel. Deci, în felul acesta, ați putea să priviți, să spunem propunerea mea, ca un subtitlu, vitalitatea uh, persoanei vârstnice uh, trebuie să se afle în atenția noastră. Rămânând activ, poți duce în continuare o viață demnă ar trebui să reflectăm această idee a solidarității generațiilor, inclusiv în titlu. Deci, preocuparea noastră pentru anul 2012 nu trebuie să fie doar să ne îndreptăm atenția asupra acestei generații de argint, generații a seniorilor, ci că vrem să apelăm și la solidaritatea generațiilor și să dovedim că acest lucru este posibil, că putem să dăm și să primim din partea societății. Așa am ajuns la acest titlu, dar am înțeles din observațiile colegilor că va trebui să găsim o formulă comună. Avem 416 uh, de propuneri de amendament uh, în ce privește, de pildă, uh, problema pensionarilor, dar din fericire s-a ajuns la formule de consens. Sunt recunoscător pentru uh, ideea că vârst, îmbătrânirea activă începe din momentul în care omul se naște, pentru că începi să îmbătrânești și o faci activ. Deci ar trebui să începem de la început, de la flexibilitate, de la vitalitate, de la concepte de acest gen. Iar în ce privește sănătatea, de asemenea, toate demersurile care trebuie făcute încă din momentul nașterii pentru ca îngrijirea sănătății să poată fi asigurată. Acesta este arcul vieții pe care noi trebuie să-l avem în vedere. În ce privește problemele pensiei și a celor trei piloni, așa cum spunea doamna Harkin, păi va trebui să mai vorbim despre asta. Oricum, trimiterea dumneavoastră înspre ONG-uri este salutară și bineînțeles că trebuie să avem în vedere toate părțile interesate, inclusiv uh, ONG-urile care sunt preocupate de această problemă și cu siguranță vom găsi o cale comună. Deci, pornind de la titlu și mulțumesc pentru uh, orice sugestie, până la transpunerea pe plan uh, local, uh, cred că vom mai putea să colaborăm pentru a găsi o bază comună. Și aș încheia cu observația dumneavoastră, doamnă președintă în care spuneați că uh, nu trebuie doar să organizăm patru conferințe la Bruxelles sau în altă parte, pentru că asta, ă, dacă rămâne doar la nivelul conferinței, nu este decât un show, o demonstrație, dar trebuie să și sensibilizăm opinia publică. Și poate că vom putea împreună, din acest punct de vedere, să mai înaintăm un amendament. Ceea ce trebuie să propunem noi este un uh, control de impact să vedem dacă ceea ce am făcut are și urmările pe care uh, ni le dorim. Poate inclusiv să colaborăm în ce privește PR-ul uh, cu uh, cei care după aceea sunt interesați de o monitorizare pentru a trage concluzii și pentru următoarele acțiuni tip anul european dedicat unui teme. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, spune președinte iar pe 11 februarie este termenul limită de depunere a amendamentelor. Pe 16 martie vom vota în comitet, după aceea luna mai în plenară. Iar acum scuzați, spune președinta, 9 februarie ora 12, termenul limită de depunere a amendamentelor. Iar acum trecem la subiectul Tineretul în mișcare și este uh, raportul doamnei Iuta Steinruck. Doamna președintă, stimați colegi, o formare de înaltă calitate în uh, profesie este esențială pentru încadrarea tinerilor în piața de muncă. Mobilitatea lor, de asemenea, este o premisă pentru succesul economic al Europei. Preocuparea noastră este să crească numărul tinerilor care găsesc locuri de muncă, reducerea ratei șomajului în rândul tineretului și ceea ce mai este important să nu uh, uităm în afara acestei includeri în uh, piața muncii nici un tiner. Ținând seama de strategia Uniunii Europene 2020, trebuie să spun că există 28 de propuneri cheie pe care Comisia le avansează uh, pentru a spori atractivitatea formării profesionale, îmbunătățirea pregătirii profesionale. Ceea ce nu trebuie să se întâmple uh, ar fi uh, să uh, încercăm doar să facem un colaj din diversele programe care există în clipa de față. Există multe elemente fericite, dar ele nu trebuie să rămână doar cuvinte goale și declarații de intenție. Există câteva lucruri care îmi lipsesc mie în raportul Comisiei. Este vorba despre stimularea și sprijinirea financiară a mobilității tineretului calitatea formării profesionale, a practicii profesionale nu se bucură de o atenție suficientă și este nevoie și de stimularea tinerilor care au tot felul de dezavantaje sociale, de background social sau uh, din alte motive. Am uh, spus de altfel și în plenară că este important să uh, nu existe o dezavantajare, o discriminare a tinerilor în momentul în care au acces la un loc de muncă. Am discutat intens despre asta. Este nevoie despre standarde minimale pentru exercitarea practicii profesionale și formării profesionale. În raportul meu m-am concentrat ca atare pe um, pregătirea tinerilor conform provocărilor tehnologice pe care viitorul le creează. Și cred că și Organizația Mondială a Muncii um, a tras atenția asupra acestor necesități uh, pentru că eh, în clipa de față ne confruntăm cu o rată mare a șomajului în rândul tinerilor. Deci să nu existe niciun fel de discriminare a tinerilor, să avem obiective verificabile, mobilitatea tinerilor să fie asigurată, pentru că noi ne așteptăm uh, de la tineri inclusiv să înființeze familii, să uh, aibă copii. Deci uh, mobilitatea trebuie să fie liber consimțită, voluntară, pentru că ne dorim de altfel și să consolidăm mediul familial. Găsirea unui loc de muncă și asta conform înclinațiilor și pregătirii fiecăruia. Din păcate, timpul este înaintat, așa că voi încerca să fiu cât mai subțintă în ce privește calificarea, uh, pregătirea profesională în școală. Trebuie să afle în atenția noastră și să permită formarea în continuare, inclusiv prin practică. Am încercat să formulez câteva elemente cheie care în același timp să uh, creeze o deschidere pentru amendamente. Din păcate și eu am vrut să mai introduc în raport multe alte idei, dar uh, textul trebuie să uh, nu depășească o anumită lungime. Eu cred că în acest domeniu nu vor exista opinii divergente în chestiuni esențiale și sper să am o bună colaborare cu toți colegii din această comisie și să aducem completări fericite acestui proiect de raport. Mulțumesc! Mulțumesc! Domnul Gutierrez are cuvântul. Muchas gracias, señora presidenta. Mulțumesc, doamnă președintă. Am dorit să subliniez faptul că această inițiativă, Tineretul în Mișcare, este foarte importantă. Am încercat să combatem șomajul rândul tinerilor în timpul președinției spaniole și am avut o prioritate care a vizat tineretul în mișcare. De pe atunci am întreprins anumiți pași care s-au soldat uh, cu rezultate pozitive. Este așadar acest proiect o parte esențială a construcției viitorului european. Trecem printr-o perioadă extrem de dificilă și trebuie să ajutăm, să ajutăm pe tineri să își asigure un viitor decent. În special pe piața muncii, tinerii din ziua de azi întâmpină probleme extraordinare. În document se spune că deficitul educațional este direct legat de rata șomajului în rândul tinerilor. Constatăm așadar că tinerii se confruntă cu aceeași problemă. Uh, ei uh, fac trecerea foarte greu dintre, dintre sistemul educațional și piața muncii. Se integrează foarte greu. De asemenea, contractele temporare de muncă sunt extrem de des întâlnite și din cauza că există acestea, uh, Uh, le este foarte greu tinerilor să, semneze, să ajungă să semneze un contract uh, pe termen limitat. De asemenea, nu există conciliere între uh, studiu și muncă. Așadar, sunt de acord cu ceea ce a prezentat doamna raportor și cu propunerile sale. Dacă limităm drepturile tinerilor, atunci nu va crește ocuparea. În ultimele decenii uh, s-a renunțat la parte din drepturile privind uh, accesarea pieței muncii a tinerilor, dar rezultatul nu a fost că uh, tinerilor le-a mers mai bine. Această politică a eșuat lamentabil. După cum am spus deja, am constatat faptul că șomajul în tinerilor a fost dintotdeauna mai uh, mare. Avem astăzi 5 uh, milioane de tineri șomeri. Acest lucru este strâns legat de rata generală a șomajului, dar și de abandonul școlar. Așadar, avem nevoie de un obiectiv simplu și ambițios. Mă gândesc la mai multă mobilitate, la mai multă educație și la mai puține poveri administrative. Trebuie să mizăm pe crearea de locuri de muncă calitative. Sigur, pentru ocuparea acestor locuri de muncă este nevoie de calificări și competențe. Dar să nu uităm că avem suficiente locuri de muncă, 20 până 50% dintre acestea solicită, cer un nivel mediu de pregătire. Statisticile ne arată cât de importantă este o astfel de strategie. Trebuie să combatem și abandonul școlar și cei care beneficiază de educație secundară și terțiară trebuie să fie încurajați în așa fel încât mai apoi să poată accesa piața muncii. Aș avea și câteva propuneri concrete, pentru că Consider că consolidarea drepturilor sociale în contracte de muncă este extrem de importantă. Ar trebui să găsim un numitor comun în ceea ce privește drepturile minime sociale pentru tineri. Aici, de exemplu, am putea să prevedem o formare practică minimă și un schimb de experiență între statele membre. Ocuparea în rândul tinerilor poate să fie un domeniu finanțat de Fondul Social European și Banca Europeană de Investiții poate fi implicată mult mai activ în acest proiect. Dorim ca Uniunea Europeană să progreseze și în acest sens BI poate să intervină în beneficiul tinerilor și în beneficiul reformării fondurilor prevăzute pentru aceștia. Apreciez așadar propunerea doamnei raportor Iuta Steinrück, sperând ca la final să putem să ne aducem aportul pe acest dosar, fiindcă, iată, tot ceea ce ține de tineret trebuie abordat ca atare pentru că, la urma urmei, bunăstarea tineretului se duce în bunăstarea Uniunii Europene. Mulțumesc, spune președinta, domnul Bach. Mulțumesc, doamnă președintă. Aș dori să-i mulțumesc și eu, doamnei Ștandruc, pentru aviz. Consider că este, că așa o contribuție importantă la acest subiect. Sunt de acord cu antevorbitorii mei. Tineri, tinerii reprezintă viitorul Uniunii Europene și rata șomajului în rândul acestora reprezintă o mare problemă, o catastrofă, de fapt. Se discută deja despre generația pierdută. E bine, în momentul în care se întâmplă acest lucru, trebuie să întreprindem ceva, fiindcă nu putem să acceptăm această situație. Cu acest aviz, iată, putem să ne aducem o contribuție importantă. Avem însă câteva dificultăți. Articolul 50 din regulamentul de procedură prevede faptul că noi suntem comisie asociată. În al doilea rând, în ceea ce privește domeniul competențelor, trebuie să ținem cont de principiul subsidiarității valabil în ceea ce privește uh, sistemul educațional și uh, accesarea pieței muncii. Cu toate acestea, consider că putem să ne aducem contribuția prin intervenția noastră. O să fiu succint și o să fac doar câteva comentarii, adresând câteva întrebări la final. Se discută despre drepturile sociale neîngrădite. Cred că am putea avea o problemă juridică aici cu statele membre, fiindcă discutăm despre contractele de muncă reglementate la nivel uh, național. La punctul 3 se discută despre indicatori. Am câteva rezerve, fiindcă mi-e teamă să nu creștem uh, povara birocratică și statisticile și mi-e teamă să nu ajungem să luăm decizii la nivel politic bazându-ne strict pe statistici. Statisticile pot uh, reprezenta, pot fi uh, redate cu unități diferite de măsură, pot reprezenta diferite fațete ale realității și pot să apară diferențe foarte mari. Deci există acest risc în ceea ce privește calificările și recunoașterea formală a acestora. Iarăși apare o problemă, fiindcă ar putea apărea o problemă, fiindcă deja constatăm că recunoașterea calificărilor în interiorul statelor membre, la nivel interstatal, este o, un lucru foarte dificil. În ceea ce privește programele promovate public pentru uh, tineret, cred că la nivelul anumitor state membre deja există astfel de programe și am putea să apelăm la modelul schimbului de bune practici aici. În ceea ce privește contractele limitate în timp, pentru mine acesta este un subiect foarte important. Ceea ce s-a spus deja pe acest subiect se referă la faptul că tinerii nu au o șansă din start, pentru că trecând de la un contract uh, uh, pe termen limitat la un altul, nu te ajută să promovezi în carieră. Așadar, trebuie să vedem cum anume vom proceda la acest uh, capitol, fiindcă, da, iată, tot ceea ce ține de această politică și ce ține de politica taxelor și impozitelor este tot de competența statelor membre. S-a discutat și despre aparatul administrativ. Recent am analizat o statistică ce arăta că, la nivelul statelor membre, doar 5 până la 10% din tineret obține un loc de muncă în aparatul administrativ și prin aparatul administrativ. M-am gândit că ar fi nevoie de reforme, astfel încât uh, administrația să joace un rol, să ocupe un rol mult mai important în mijlocirea accesului uh, la piața muncii pentru tineri. Vă mulțumesc pentru atenție! Mulțumesc, Marian Harkin are cuvântul. Mulțumesc, doamnă președintă. Doresc să mulțumesc doamnei raportor, în primul rând, pentru avizul elaborat. Nadia Hirsch, uh, raportorul nostru din umbră, este la o altă comisie și m-a rugat să intervin în numele ei, dar o voi face și în numele meu. În ce privește ideile Nadiei, este de acord cu dumneavoastră când vine vorba despre mobilitatea tineretului și importanța acesteia la alineatul 4 se specifică în vederea ocupării. Și este important că se face acest lucru, fiindcă mi se pare că atunci când discutăm despre mobilitate, discutăm despre mobilitate de dragul liberei circulații. Însă să nu uităm că nu este doar în vederea formării profesionale și pregătirii, ci și în vederea ocupării. Uh, sprijină inițiativa US uh, privind primul loc de muncă și de asemenea consider că ar trebui să întreprindem acțiuni astfel încât să combatem abandonul școlar timpuriu. Comentează de asemenea și alineatul 2. Se discuta despre restricțiile drepturilor sociale și probleme juridice pot să apară. Trebuie să fim precauți. Nu trebuie să îi împiedicăm pe tineri să ocupe primul loc de muncă. Și acum comentariile mele. Sunt de acord cu ceea ce se zice la paragraful 3 și anume progresul trebuie monitorizat în timpul implementării și ar trebui măsurat uh, prin indicatori clari. Parlamentul are aici rolul de a asigura aceste evaluări, fiindcă acestea sunt foarte utile, mai ales prin prisma mm, obiectivelor 2020. Știu că avizul vine într-un cadru mai amplu de îmbunătățire a sistemului de pregătire, educație și formare profesională. Cred că uh, educația și formarea profesională trebuie legate de ocuparea unui loc de muncă. Nu trebuie să neglijăm situația macroeconomică, fiindcă, iată, nu acționăm pe o insulă izolată, ci într-un spațiu mult mai amplu. În acest sens, am putea adăuga câteva amendamente pentru a sublinia faptul că uh, Iată, nu ne aflăm într-un vacuum, ci depindem de ceea ce se întâmplă la nivel macro. Nu în ultimul rând, sunt perfect de acord cu dumneavoastră când spuneți că avem nevoie de un cadru uh, european în ceea ce privește stagiile de practică. În acest sens, am avea nevoie de un model european. Mulțumesc! Mulțumesc, spune președinta. La final, doamna raportoare Iuta Steiner pentru concluzii. Ia, Mulțumesc. În primul rând, doresc să mulțumesc intervenienților pentru participarea la discuție și pentru indicațiile prețioase. Într-adevăr, se discută despre generația pierdută, generația celor care, de care am avea, de fapt, nevoie pe piața muncii. În Germania se discută deschis despre acest subiect, fiindcă, iată, i-am pierdut deja pe acești tineri. Domnule Bach, v-ați referit la aliniatul 2 și, pe bună dreptate, Uh, dorim să creăm condiții de muncă în așa fel încât uh, să-i atragem pe tineri. În Germania am avut experiență similare cu persoanele uh, mai în vârstă. Însă succesul nu a fost cel scontat, de aceea apreciez referirile Organizației Mondiale a Muncii și a mm, faptului că S-a spus că nu există legătură între ceea ce s-a întâmplat cu problema pentru vârstnici și ceea ce visăm noi acum pentru tineret. Sunt perfect de acord cu dumneavoastră că doar stipulând, uh, doar um, formulând obiective concrete vom ajunge la rezultatele scontate, fiindcă până acum uh, am auzit doar vorbe frumoase care nu au fost transpuse în fapte. În Germania a, uh, se discută despre faptul că doamna Merkel dorește să intervină astfel încât calificările să fie recunoscute în interiorul Europei în, do- în termen de 12 luni. Deci, oricum, uh, eu cred că nu trebuie să așteptăm un an, ci ar trebui să ne mișcăm acum. Situațiile la nivelul statelor membre sunt diferite, însă la final, când discutăm despre puntea de legătură ce trebuie creată între școală și locul de muncă, uh, cred că este corect să avem această abordare. Un alt coleg a discutat și despre problema birocrației și poate că mai târziu uh, veți, uh, veți putea da câteva detalii. Este ușor să discutăm despre demontarea birocrației, însă este mai greu de pus în practică. În ceea ce privește domeniul de competențe, domnule Bach, sunt de acord cu dumneavoastră. Există foarte multe interfețe, în special cu Comisia de Cultură. Dar consider că vom fi în măsură să găsim soluții. Mulțumesc, spune președinta. Termenul pentru amendamente, 11 februarie, analizarea amendamentelor 15 martie, adoptarea la Comisia de Ocupare 16 martie, adoptarea la Cultură 11-12 și la plenar în mai. Trecem la următorul punct de pe ordinea de zi. Este o Uniune a Inovării, transformarea Europei pentru o lume post-criză. Sari Esaia are cuvântul acum. Raportoarea. The innovation... Mulțumesc, doamnă președinte. Uniunea Inovării este una dintre inițiativele cheie anunțate în strategia Uniunii Europene pentru 2020 pentru ca ideile să poată să fie transformate în uh, servicii și locuri de muncă. Este un lucru care este important întotdeauna, însă în special acum în contextul crizei economice. Putem include foarte multe puncte sub acest titlu unei inovare, inovării. Însă, noi ar trebui să ne concentrăm pe problemele care țin de ocupare. Și, într-adevăr, inovarea are un rol în prosperitatea economică pentru a face față provocărilor societății. Există provocări majore, cum ar fi schimbarea demografică și de aceea susțin importanța parteneriatului pilot în domeniul îmbătrânirii active și de, a, de asemenea recomand să se profite de capacitatea statelor membre de a iniția parteneriate mai rapid decât altele. Avem nevoie de asemenea uh, parteneriate pilot și aștept ca Comisia aștept să lanseze noi proiecte. Inițiativele sociale pot să devină o parte a programului social european. Consolidarea in, pentru consolidarea inovativii, in, inovării avem nevoie de formare de-a lungul vieții și, și la toate vârstele. În special, ino, în Uniunea Europeană, inovarea ar trebui să se concentreze pe sectoarele care uh, susțin cea mai mare uh, creștere. Uh, sectorul IT a avut, uh, a înregistrat venituri de 700 de milioane de euro în 2010 și uh, capacitatea zonei euro în domeniul tehnologiei informației și comunicării trebuie susținută pentru că va ajuta cetățenii și IMM-urile să facă parte din aceste procese de dezvoltare a noilor servicii. Și ultima problemă pe care aș dori să o menționez este că strategia europeană pentru inovare ar trebui să fie armonizată pentru o guvernanță mai bună, cu acces mai ușor la finanțare și mai puțină de birocrație. Avem nevoie de o, un spațiu european al cercetării și de asemenea, cercetătorii să poată circula liber dintr-un stat la altul fără obstacole. Trebuie să promovăm și investițiile capitalului de risc în sectoarele cu cel, cel mai mare potențial de creștere. Acestea sunt subiectele pe care am dorit să le subliniez și aștept uh, opiniile dumneavoastră pe această temă. Vă mulțumesc. Urmează acum doamna Edith este la prima pe listă. Mulțumesc, doamnă președinte, și eu aș dori să subliniez importanța subiectului și o felicit pe doamna raportor pentru că a tratat foarte bine subiectul. Inovarea este baza strategiei Europa 2020. Este o strategie cu un potențial enorm de creare de locuri de muncă și, în același timp, contribuie la lupta împotriva uh, schimbărilor demografice și creșterea inegalităților. Inovarea permite promovarea energiilor noi, crearea de locuri de muncă. și permite lupta împotriva lipsei de durabilitate. Permite așadar facilitarea obiectivelor din strategia Europa 2020. Conform Comisiei Europene, se pot crea peste 2 uh, milioane de locuri de muncă și 800 de miliarde de euro pot să fie câștigați până în 2020. Pentru a reuși acest lucru trebuie să uh, ajung, trebuie ca suma dedicată cercetării să atingă 3% din PIB până în 2020. Se vor asigura mai mult de un milion de locuri de muncă în, în domeniul cercetării, însă acest lucru nu va fi posibil fără contribuția decisivă a femeilor. Trebuie ca uh, din ce în ce mai multe femei să se implice în domeniul cercetării. De asemenea, trebuie să căutăm să îmbunătățim sinergia cu sectorul universitar. De aceea, în acest, în acest climat de criză și austeritate, este foarte important să nu reducem investițiile în inovare și dezvoltare, pentru că acestea sunt necesare pentru a face față viitorului în cadrul proiectului european. Nu din întâmplare Consiliul European de la sfârșitul săptămânii actuale va dezbate problemele legate de energie și de inovare, punând accentul pe subiectul menționat chiar astăzi aici. Suntem de acord cu linia urmată de raportoare, am depus câteva amendamente pentru a evidenția și mai mult perspectiva Comisiei Ocupare și Probleme Sociale. Mai dorește cineva să intervină? Nu. Am doar o întrebare legată de aliniatul 6, care recomandă ca inovarea să fie promovată prin proiecte comune transfrontaliere. Cum va funcționa acest lucru în practică? Dacă ne puteți da o explicație. Nu mă opun acestei idei, însă nu înțeleg la ce faceți referire și cum vor funcționa aceste proiecte în practică. Aveți cuvântul din nou. Mulțumesc pentru comentarii. În legătură cu întrebarea doamnei președinte, inițiativa ține de proiecte comune transfrontaliere în sectorul public. Se face referire în alinatul 5 la faptul că poate să existe un spațiu european de cercetare și aceste proiecte din sectorul public ar trebui să intre sub această rubrică. Astfel va fi posibil să avem proiecte transfrontaliere. Vă mulțumesc. Termenul pentru amendamente este 11 februarie. Adoptarea în comisia noastră 16 martie adoptarea în Comisia ITRE 12 aprilie și votul în plenară probabil în luna mai. Trecem la gestionarea combustibilului nuclear uzat și a deșeurilor radioactive. Jean Lambert este reprezentată de doamna Cornelissen. Da, doamna Jim Lambert are un raport și în Comisia Libe și m-a rugat să o reprezint. Câteva dintre ideile sale, uh, vă voi reda câteva dintre ideile sale și voi asculta comentariile. În primul rând, am dorit să subliniem că, în ciuda a titlului raportului, de, dezbaterea nu uh, privește energia nucleară și dacă suntem de acord cu energia nucleară sau nu. Unii vor vedea cuvântul nuclear în titlu și un raportor din partea verzilor, uh, însă nu, aici nu este vorba despre energia nucleară, ci despre siguranța lucrătorilor. Câteva lucruri am, aș dori să spun. Doamna Lambert consideră că tratatul de funcționare a Uniunii Europene, în special articolul 153, ca fiind un temei juridic mai potrivit pentru că uh, siguranța lucrătorilor este foarte relevantă aici. Și, de asemenea, domeniul de aplicare al directivei ar trebui să fie extins către toți lucrătorii care au contact, vin în contact cu uh, combustibilul nuclear uzat și deșeurile radioactive. Trebuie să uh, se ia în considerare și planificarea de siguranță în ceea ce privește uh, formarea continuă și inspecția independentă. Acestea sunt, indep- uh, sunt esențiale, dat fiind, uh, date fiind consecințele dezastroase ale unei erori umane. Trebuie să înțelegem, trebuie ca toți cei implicați să înțeleagă riscul potențial. Este de asemenea important ca orice subcontractant să îndeplinească criteriile riguroase de formare și să fie abilitat să întreprindă acțiunile respective. De asemenea, responsabilitatea și răspunderea pentru uh, orice boli pe termen lung datorate condițiilor de muncă. Nu, din nou, nu este uh, vorba despre energia nucleară și nu este vorba de o dezbatere. Însă, trebuie aici doar să ne asigurăm că ce persoanele care se ocupă și vin în contact cu deșeurile nucleare au condiții de muncă corecte. Doamna Steinbrück și după aceea doamna Meissner. Um, mulțumesc foarte mult. Parcurgând acest proiect de raport. Mi se pare că el este foarte bine conceput, foarte amplu, dar cred că referirile juridice ar trebui să mai fie incluse conform articolului 31 al Cartei Drepturilor Omului, de asemenea completare cu două documente ale Organizației Mondiale a Muncii, 114 și 115 din Convenție. De asemenea, domeniul de aplicare pe care trebuie să-l avem în vedere. În ce privește amendamentele din partea lui Jean Lambert, cred că ar trebui protecția și delimitarea să fie mai bine organizate decât stabilirea unor termene pentru controlul uh, stării de sănătate. Amendamentul 34 îl consideră a fi o trimitere pentru recunoașterea unor boli profesionale uh, Um, cu uh, pretențiile care decurg uh, inclusiv pentru îngrijirea sănătății și dreptul la pensie. Iar în ce privește controlul adecvat efectuat de către uh, instanțe, organisme independente, cred că trebuie să avem niște referiri mai ample și de asemenea să avem prevăzute sancțiuni concrete. Dar eu cred că noi vom putea, din acest punct de vedere, să aducem completări pentru a veni în ajutorul acelor persoane care intră în contact cu Uh, deșeurile radioactive. Nu este vorba despre uh, a decide în favoarea energiei atomice sau nu, ci a găsi soluții pentru persoanele angajate în acest domeniu. Mulțumesc foarte mult. Ghesin Meissner acum. Mulțumesc. Și eu doresc să mulțumesc lui Jean Lambert pentru această propunere, chiar dacă astăzi nu este prezentă astăzi și este reprezentată. Ei bine, ea face parte dintr-un uh, grup uh, politic care nu este foarte uh, critic la adresa utilizării energiei atomice, dar în acest aviz uh, descrie foarte bine ceea ce trebuie să uh, se întreprindă pentru ca persoanele care intră în contact cu materialul radioactiv să fie protejate corespunzător. Iar în ce privește completările pe care le propune, atât în legătură cu domeniul de aplicare, cât și uh, măsuri, pașii necesari a fi întreprinși concret pentru a îmbunătăți lucrurile, cred că are dreptate. Aș mai face totuși câteva observații ne uh, întrebăm dacă nu există deja anumite uh, regulamente foarte detaliate pe care statele membre le au uh, pentru acest domeniu, pentru că, de fapt, dacă noi vrem să facem propuneri de amplificare a regulilor, atunci trebuie să cunoaștem reglementările din fiecare stat. Dar, sigur, ne interesează starea de sănătate a lucrătoarelor și lucrătorilor din acest domeniu și să vedem cum, din punct de vedere a legislației muncii, putem aduce îmbunătățiri. Și cred că propunerea este bună. Doamna Sayer. Mulțumesc, doamnă președinte. Am o întrebare. Este vorba despre securitatea muncii. Dar uh, în ce privește deșeurile radioactive, eu cred că aici uh, referirile nu sunt foarte bune pentru că uh, eu cred că principiul liberei circulații a mărfurilor oarecum se aplică în acest domeniu, pentru că este aceste mărfuri ar trebui <laughs> sau aceste deșeuri radioactive ar trebui să se deplaseze dintr-o țară într-alta. Care este punctul nostru de vedere? Înainte de a da cuvântul Comisiei, aș face și eu câteva observații. Eu cred că este un document excelent. În legătură cu amendamentele 7 și 20 am uh, câteva rezerve pentru că uh, cum să-i protejăm dincolo de uh, statutul lor? E o întrebare cum să le asigure această protecție, pentru că este clar că există reglementări diferite pentru persoanele care se ocupă de transportul acestor deșeuri radioactive. Uh, și uh, de expunerea uh, lor. Uh, ne gândim și la lucrătorii care lucrează în centralele atomice și au un alt grad de expunere. Deci trebuie să existe niște clarificări în legătură cu aceste amendamente 7 și 20. Iar acum, domnul Hilden din partea Comisiei. Yeah, good afternoon, good morning to everybody. Um, thank you. Bună ziua tuturor! Mulțumesc pentru efortul investit în acest subiect. Permiteți-mi însă să vin cu câteva clarificări din partea Comisiei. Ceea ce această propunere și avizul aferent. Ce deci, de la Comisie considerăm că tratatul Euratom reprezintă temeiul juridic necesar și corect. De asemenea, prevede și protecția lucrătorilor prin articolul 30. De asemenea, și legislația secundară prevede protecția lucrătorului și a publicului. Când discutăm despre legislație secundară, elementul cheie al acesteia este reprezentat de standardele minime de securitate. Avem directive în acest sens și, iată, multe capitole sunt dedicate atât protecției lucrătorilor cât și protecției publicului față de Uh, ce se întâmplă în acest sector. Așadar, când am uh, făcut această, când am dat această directivă, nu am vrut să dublăm legislația existentă în ceea ce privește standardele minime de securitate. Încă un aspect adițional, știți că există o directivă privind securitatea nucleară adoptată în 2009 și pe același uh, temei juridic, articolul 31-32 Euratom, trebuie să asigurăm o simetrie între cele două directive. Ce înseamnă acest lucru? Considerăm că tratatul Euratom reprezintă o temei juridic corect. Acest lucru a fost recunoscut ca atare. Nu putem să ne, refer- să ne bazăm doar pe două legislații, ci pe una singură. Ne gând- am luat așadar temei juridic ca fiind dat de Euratom. Și prin tratatul Euratom, lucrătorii sunt asigurați și protejați. Vă invit așadar să analizați standardele minime de securitate prevăzute aici pentru a analiza dacă îngrijorările dumneavoastră sunt tratate aici. Suntem deschiși oricăror alte discuții și deocamdată vă mulțumesc pentru dezbaterea de până acum. Mulțumesc! Doamna Cornilson pentru concluzii la final, spune raportoarea. Mulțumesc! doamnă președintă, au fost ridicate o serie de întrebări la care sunt convinsă doamna Jean Lambert uh, are răspunsul. Cred că aceasta va fi încântată să includă parte din sugestiile dumneavoastră în documentul final. Uh, de asemenea, va exista și o discuție amplă cu Comisia în ceea ce privește temeiul juridic. Președinta, mulțumesc. Iată că am ajuns la finalul reuniunii de dimineață. Uh, raportorii de după amiază nu sunt aici, așa că Iată, nu o să prelungim uh, reuniunea din această dimineață. Ne revedem la ora 3 fix. Vă mulțumesc pentru atenție.